Good morning, ladies and gentlemen. Um... Bună dimineața, domnilor și domnilor. E 9 și 5, e bine să începem că avem multe petiții de parcurs. I'd like to say before is that ce aș vrea să adaug este că punctul 26 <clears throat> petiția 0188 din 2015 din Bulgaria va fi discutată înainte de 25. Dacă sunteți de acord, o să procedăm așa cum am spus. Nu văd că uh, s-ar opune cineva. Și trecem la prima petiție. 750 din partea unui petiționar olandez care nu e prezent. I understand that he has sent Dar înțeleg că a trimis documente suplimentare cu patru întrebări adresate comisie pe 29 iunie a fost transmisă și va urmări ședința prin uh, web streaming. <clears throat> O să dau cuvântul direct comisiei, petiționarul nefiind în sală. Yes, good morning. Da, bună dimineața. Mulțumesc. <clears throat> Petiționară. Și în petiția inițială și materialele transmise ulterior, ridica trei chestiuni fundamentale, cerind o concentrare sporită pe reducerea emisiilor de dioxid de carbon în aplicarea directivei de resort și cere o abordare diferită <clears throat> în examinare diverse surse de energie în metodă de calcul a consumului de energie și formatul etichetelor de energie în comparație cu abordarea implementată în țările de jos în ce privește aplicarea directivei privind performanța energetică a clădirilor și cere o revizuire a acestei directive <clears throat> pe linia abordării pe care o preferă. Ca răspuns la aceste trei probleme principale, e important de menționat că directiva uh, performanței energetice a clădirilor evaluează eficiența energetică. Așa a optat legiuitorul, dar are și un efect asupra reducerii emisiilor de dioxid de carbon. Legiuitorul a optat să lase amănuntele etichetelor energetice și ale schemelor de performanță energetică pentru nivelul național și în directiva să stabilească doar principii de bază, dar important de menționat în această privință. Cu toate acestea că directiva menționează explicit posibilitatea de a se ocupa de chestiunile menționate de petiționar, cum ar fi includerea unui indicator de CO2 menționat explicit în directivă, <clears throat> diferențierea între clădiri rezidențiale și nerezidențiale, menționată ca posibilitate explicită în directivă, același lucru e valabil pentru utilizare de utilizare reală de energie anuală, o altă posibilitate menționată în directivă în plus, e important de menționat că directiva prevede și uh, <clears throat> măsuri care includ și energii regenerabile și energii tradiționale, deci nu credem că lucrurile astea, exact așa cum spune autorul petiției, că ar uh, preveni utilizări durabile, pentru că de fapt le promovează aceste utilizări durabile de energie. La ultimul punct, legat de revizuirea <clears throat> directivei actuale pentru a veni întâmpinarea abordării preferate. Pe de o parte, <clears throat> subliniem din nou abordarea preferată a petiționarului ar putea să se integreze în actuala directivă, e la latitudinea legitului național să o adapteze la circumstanțele naționale cu un mare spațiu de manevră pentru că se lasă multă flexibilitate și în același timp e important de menționat că directiva este în proces de revizuire cu o țintă de adoptare a unei propuneri a Comisiei <clears throat> la începutul toamnei sau la început de octombrie, încă nu s-a luat o decizie privind revizuire. În legătură cu acest aspect, nu suntem încă în măsură să dăm amănunte cum va arăta acea propunere a Comisiei. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină din sală? No contributions from the... Nu, nu sunt contribuții din sală. <clears throat> În așteptarea acelei vizuiri, înțeleg că <clears throat> spuneți că va veni la toamnă. Propun să rămână deschisă petiția până atunci <clears throat> pentru a ne informa mai bine în legătură cu ce se întâmplă. O lasăm deschisă așadar deocamdată. Um, we should be doing another petition, but... Să trecem la petiția 22. Mi se spune că reprezentantul comisiei nu e în sală. Așa că trecem la punctul 23 <clears throat> și o să revenim ulterior la 22 când apare și reprezentantul comisiei, pentru că nici autorul petiției nu e prezent. Suntem la punctul 23, petiția 496 din 2015 din partea unui uh, cetățean britanic. <clears throat> Petiționarul nu e în sală. O să dau cuvântul comisiei. Good morning, ladies. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. E vorba de o petiție care se referă la o situație în care un cetățean britanic a fost deconectat de la previziunea cu gaz și electricitate. Autorul petiției <clears throat> a primit înainte electricitate și gaz printr-un contract al constructorului. Genul de contract pe care companiile de construcții le semnează pentru a construi o locuință. După aceea, el a solicitat un contract obișnuit cu un furnizor de energie, cu toate acestea furnizorul pentru a da contractul normal avea nevoie de certificate cum că acea clădire a fost bine construită, și că e adecvată pentru a fi locuită de către oameni. Am examinat cu atenție petiția și am vorbit cu, cu organismul spaniol de reglementare, spune vorbitorul, care a recunoscut problema, dar a fost clar că nu era nimic în legislația energetică care să împiedice cetățeanul să primească energie. Blocajul constat din lipsa de certificate adecvate în ce privește locuința <clears throat> în care trăia omul respectiv. Comisia a tras concluzia cu regret și cu înțelegere pentru situația cetățenului britanic că <clears throat> nu e nimic ce putem face noi să-l ajutăm, întrucât blocajul um, este din cauza lipsei de certificate adecvate, deci îl sfătuim să ia legătura cu autoritățile regionale și locale care au competențe în ce privește înregistrarea clădirilor. Mulțumesc. Thank you very much. So I understand... Mulțumim. <clears throat> Înțeleg că acum ține de competențele naționale și din ce ne-a spus, nu e nimic ce put- să putem face noi. Ah. Yes, I will. <clears throat> dar dorește cineva din sală să intervine. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar o întrebare. Chiar nu se poate obține certificatul ăla? E o situație obișnuită? Pentru că problema o reprezintă certificatul, dar e imposibil de obținut? Sau ce s-a întâmplat cu certificatul? Aș vrea să știu. Din simplă curiozitate. <laughs> Curiozitate politică, evident. Comisia poate să răspundă? Da. Mulțumim pentru întrebare. Nu, nu e imposibil de obținut certificatul, da? Din păcate, de partea noastră, noi nu putem face nimic. Dar examinând petiția, mi se pare că <clears throat> pentru a-ți înregistra locuința trebuie să spui că e adecvată pentru a fi locuită de oameni. <clears throat> Sunt niște proceduri care trebuie respectate în legislația națională spaniolă și deci trebuie să rezolve problema cu autoritățile locale. De partea noastră nu putem face nimic să facilităm procedura, pentru că este între omul respectiv și primărie. Asta am înțeles, dar a cerut certificatul respectiv sau nu? Pentru că dacă a cerut și nu l-a primit, e o altă problemă. Dacă nici măcar nu l-a cerut, e o altă problemă. din petiție se pare că a cerut certificatul și că așteaptă să-l primească. A recunoscut faptul că asta e procedura, dar între timp a fost uh, de conectat de la aprovizionare și de a scris petiția. Din informațiile primite, se pare că procedurile au fost respectate, poate că autoritățile spaniole nu sunt încă satisfăcute de ce trebuie să facă pentru certificatul respectiv, nu putem să ne implicăm și în acest moment, oricât am dorit să-l ajutăm, nu putem face nimic altceva. Din păcate, <clears throat> aș recomanda să închidem această petiție. Există contribuții în acest sens? Deci o să-l informăm pe autorul petiției că s-a închis. Mulțumesc! We're moving on. Trecem la punctul 24, petiția 529 din 2014. Petiționarul e de cetățenie italiană, <clears throat> nu e prezent și o să-i dau din nou cuvântul comisiei. Mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Din păcate am primit această petiție doar la sfârșitul săptămânii trecute, așa că nu pot să vă dau o evaluare completă și finală astăzi, doar niște puncte de vedere inițiale succinte. Petiționarul se plânge că <clears throat> nu a primit factura pe consum real în perioada de 3 ani mm, pentru factura primită în 2014 și că nu s-a măsurat consumul în mod adecvat din, din anul 2011. În plus, petiționarul a instalat uh, ceva pe acoperiș și că nu s-a inclus în factură acest element generator de uh, energie, deci nu e o facturare caracterizată de acuratețe petiționarul se plânge că <clears throat> n-a primit informații transparente și că producția de la panoul solar nu e avută în vedere în factura finală. Ca punct de vedere inițial, din punctul de vedere al Comisiei, situația descrisă de către autorul petiției se leagă clar de obligații <clears throat> pe care furnizorii de energie care funcționează în diverse state membre le au <clears throat> în baza directivei electricității și a directivei eficienței energetice de a da facturi și informații de facturare pe baza consumului <clears throat> corecte la intervale frecvente care să nu depășească un an. În acest context o să ne pregătim răspunsul scris complet în săptămânile următoare. Mulțumesc! Mulțumim. <clears throat> Cred că în aceste circunstanțe vom menține petiția deschisă. Am înțeles că n-ați avut timp să obțineți informații suplimentare. Nu avem altă opțiune <clears throat> decât să o menținem deschisă. Membrii doresc să intervină în legătură cu această petiție? Nu. Nu? O menținem deschisă, așa. Thank you. Petition. Trecem la punctul 26. Petiția 188 din 2015 din partea unui cetățean bulgar. Din nou, autorul petiției nu e prezent. Comisia are cuvântul. Good morning. Bună dimineața, mulțumesc. <clears throat> Această petiție se referă la sectorul uh, încălzirii districtuale centralizate din Bulgaria și o pot rezuma în patru categorii de probleme. Mai întâi, ceva de o problemă terminologică care se ocupă de noile amendamente din legislația energetică, de la vânzare până la livrare. <clears throat> Am examinat problema și n-am găsit nimic în legislația energetică care să reglementeze modul în care ar trebui descrisă livrarea de încălzire, de agent termic. Deci nu avem ce face aici. A doua chestiune are un caracter mai general și se referă la modul în care e organizată piața încălzirii centralizate. Petiționarul <clears throat> susține că există o separare clară între activitățile de producție de energie termică transmisie și distribuție. Aici, deși aceste tipuri de activități sunt reglementate pentru sectorul gaz și electricitate, nu există astfel de reglementări cu privire la sectorul încălzirii districtuale. Deci nu e nimic nici în legislația bulgară care să contravine legislația europene. Al treilea aspect se referă la modul în care termenii și condițiile <clears throat> pentru contractele de încălzire sunt stabilite. Deocamdată furnizorul de agent termic redactează termenii și condițiile și aceste condiții sunt apoi aprobate de autoritățile naționale de reglementare. Și în acest sens nu e nimic în directivele privind gazul și electricitatea care să spună modul în care ar trebui să fie aprobat de către Organismul Național de Reglementare pentru sectorul încălzirii districtuale. Am Hm? anchetat puțin mai în amănunt și în cadrul directivei eficienței energetice, termenii și condițiile concrete, dacă stabilirea prețului pentru facturile de încălzire, pentru alocarea costului este ceva proporțional și am constatat că acest mecanism de aprobare din partea Organismului Național de Reglementare asigură într-adevăr că există un anumit nivel de protecție a consumatorului și în acest sens nu e nimic ce să considerăm necesar de făcut. Ultimul aspect se leagă de așa zisul caracter uh, incorrect al acestor uh, termeni și condiții și imposibilitatea cetățenilor bulgari de a contesta acest termen și condiții aprobați general pentru contractele de încălzire districtuală. Aici rămâne posibilitatea pentru cetățenii bulgari, din câte știm noi, să ridice această problemă în fața unor instanțe civile când contestă facturile de energie. Și e posibil și recomandabil pentru cetățenii bulgari dacă constată că sunt probleme în legătura cu organismele de protecție a consumatorului. Atât avem de spus. Mulțumim, spune președinte. Există contribuții din sală? Da, cred că e clar că e vorba de principiul subsidiarității aici. Și consider că autorul petiției ar trebui să se adreseze autorităților <clears throat> naționale și tribunalelor civile din Bulgaria. Deci un nu ce am putea face noi aici. Aș propune să închidem petiții. Altcineva dorește să Sunt de acord ce frumos să avem atâtea acorduri. Și eu uh, sunt de acord, de vedere că informațiile de care dispunem ne arată că ține de competențele naționale, autoritățile naționale. Vă propun așadar să închidem petiția. May I take you now to item 22? Trecem acum la punctul 22. Reprezentantul Comisiei mi s-a alăturat între timp. 2, 4, 5, 7, numărul petiției din 2013. Petiționarul nu este în sală, dar am înțeles că petiționarul ne va uh, urmări discuția pe internet. Acum dau cuvântul uh, comisiei. Vă mulțumesc. În această petiție este vorba despre faptul că în Spania, în anul 2013, s-a ajuns la o creștere cu 40% a facturilor la energie electrică. Petiționarul susține că, conform legislației uh, europene, statele membre sunt obligate să respecte anumite tarife. Sunt obligate să se asigure că tarifele respective rămân între anumite plafoane. Există în uh, al treilea pachet european privind energia o serie de norme prin uh, care statele membre sunt obligate să țină cont de eficiența energetică și de utilizarea uh, energiilor regenerabile în momentul în care stabilesc pragurile pentru tarifele la energie. În 2013 uh, însă Spania s-a obligat, s-a uh, confruntat cu un deficit de 30 de miliarde de euro. S-a, uh, uh, Comisia Europeană a oferit un fel de asistență Spaniei uh, în uh, direcția liberalizării tarifelor la energie. Din păcate, însă, această mișcare a dus la creșterea tarifelor la energia electrică, o creștere de altfel descrisă de către petiționar. În momentul de față, există în continuare dezbateri privind cadrul uh, legal. Nu se știe neapărat care va fi soluția găsită. Conform cadrului actual, autoritățile naționale sunt în continuare responsabile de stabilirea tarifelor. În ceea ce privește costurile, noile acte legislative trebuie să țină cont de aceste norme la nivel european. Cam atât vă pot spune eu astăzi. Dorește cineva să intervină pe marginea acestei petiții? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Energia electrică este o temă esențială. Este o temă esențială pentru toată lumea, până la urmă. E evident că în Spania tarifele la energie electrică sunt cele mai ridicate din Europa. Această majorare cu 40% reprezintă o mare problemă. În momentul de față ne dăm seama că uh, Comisia Europeană nu știe neapărat ce poziție să adopte. Eu consider că subiectul trebuie să fie discutat uh, în continuare. Trebuie să găsim uh, în viitor o soluție. Prin urmare, petiția ar trebui să rămână deschisă. Mulțumesc. Domnul Valesa, sunt de acord. Se pare că Comisia în continuare examinează subiectul, deci trebuie să păstrăm uh, petiția deschisă. Minunat con- consensul din dimineața aceasta. Da, sunt de acord, nu avem suficiente informații din partea Comisiei și cred că petiția ar trebui să rămână deschisă până la primirea unor informații suplimentare. Why? Uh, because the, the point is not, uh, yet uh, ready. It's 25. Yeah, so there is. I am informed that we will have to jump to an... Înțeleg că trebuie să trecem la punctul 27 de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre petiția 0281 din 2011, adresată de un petiționar cu cetățenie bulgară. Petiționarul nu este în sală, prin urmare îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, vreau să rezum petiția, pentru că aceasta a fost depusă în 2011, deci au trecut ceva, a trecut ceva timp uh, de atunci. Inițial uh, era vorba despre neaplicarea uh, corectă a celui de-al treilea pachet privind energia. Dar în 2013, după transpunerea acestui pachet, petiționarul vine cu informații suplimentare cu privire la încălcarea achiului comunitate către autoritățile bulgare. Uh, în 2013-2014 uh, această încălcare a fost adusă la cunoștința Comisiei. În momentul de față analizăm uh, conformitatea celui de-al treilea pachet privind energia. De fapt, uh, discuțiile pe tema aceasta s-au încheiat anul trecut și în curând vom veni, prin urmare, cu informații suplimentare pentru petiționari. Dar acum să trecem la conținutul petiției. Trei aspecte sunt menționate de către petiționar. În primul și în primul rând, uh, se pare că uh, prețurile în Bulgaria la energie electrică nu sunt transparente. În al doilea rând, petiționarul spune că nu există reguli incluse în uh, legislația bulgară cu privire la atacarea deciziilor luate luate la adresa deciziilor sau uh, normelor stabilite de către autoritățile de reglementare a consumului de energie și după aceea nu există niciun fel de uh, de, de norme cât se poate declare care să permită consumatorilor să schimbe contra cu diferiții furnizori de electricitate. După aceea, uh, trecând la răspunsul nostru, într-adevăr, în Bulgaria a existat o serie de probleme legate de tarife Uh, prin urmare, Comisia a trebuit să colaboreze cu autoritățile bulgare pentru a găsi o soluție uh, cu privire la stabilirea unor tarife la prețul de piață. De fapt, ministrul energiei uh, din Bulgaria a anunțat anul acesta că prețurile la energia electrică vor fi liberalizate în Bulgaria din 2021, cel puțin pentru consumatorii casnici, și de asemenea se vor introduce dispoziții de protejare a consumatorilor uh, vulnerabili. Deci sperăm că toate acestea vor satisface uh, necesitățile petiționarului, cel puțin din punctul acesta de vedere. Al doilea aspect legat de revizuirea legislativă și căile de atac, am uh, analizat legislația bulgară cu privire la transpunerea celui de-al treilea pachet privind energia și nu am constatat o încălcare a legislației europene. Petiționarul spune că nu există căi de atac pentru că instanțele, odată ce sunt sesizate cu privire la un caz, nu au dreptul să suspende deciziile luate de autoritatea de reglementare națională. Dar legislația europeană stipulează această posibilitate de atac și nu am găsit o transpunere deficitară. Vom aduce informații suplimentare pe tema aceasta petiționarului în curând. Și în ceea ce privește dreptul de a alege furnizorul de energie, ei, din punct de vedere juridic, uh, lucrul acesta este posibil, dar în practică lucrurile nu stau chiar așa de clar. Autoritatea de reglementare din uh, Bulgaria a ameliorat situația începând cu 1 uh, iulie 1 uh, iunie anul acesta, prin urmare vom evalua deciziile luate de această autoritate și vom veni cu noi informații. Dorește cineva să intervină pe marginea acestui subiect? Aveți cuvântul? Mulțumesc. Nu știu uh, ce se întâmplă cu tariful din, la energia electrică din Bulgaria. Se spune că ar fi sub prețul de piață. Eu locuiesc și în Bulgaria, și în Franța, și în Grecia. Uh, facturile le primesc în Bulgaria. facturile sau salariile unui cetățean uh, bulgar uh, mi se par mult prea mici pentru ca acest cetățean să își poată achita până la urmă facturile la energia termică și electrică. Timp de șase luni de zile, familiile, gospodăriile nu ar avea nimic de, de mâncat, de mâncare, dacă ar fi să se achite uh, aceste facturi uh, enorme la energie electrică. Plătesc până la urmă mai puțin uh, în Franța sau în Grecia decât în Bulgaria. Și asta pentru același comun, uh, consum. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu furnizorii din Bulgaria. Pentru că în ultimii ani am avut parte de nouă cazuri de suicid. Era vorba despre oameni care Uh, ajunseseră la un grad de disperare atât de mare încât au luat această decizie din pricina faptului că nu erau capabile să își achite facturile la energie electrică. În momentul de față, uh, facturile emise de către furnizorii de electricitate sunt uh, de cele mai multe ori estimative. Uh, sumele înscrise pe aceste facturi estimative uh, sunt enorme. Uh, mai apoi se aplică de asemenea o serie de penalități în cazul neachitării facturilor. Gândiți-vă, salariul mediu în Bulgaria este de 160 de euro pe lună și uh, uh, consumatorii sunt obligați să plătească sume chiar mult mai mari decât acest nivel doar pentru energia electrică. Nu știu cum, cum se poate întâmpla așa ceva. Eu consider că uh, cazul acesta trebuie neapărat să fie studiat în continuare. Fie tarifele la electricitate sunt prea mari în Bulgaria, fie salariile sunt prea mici. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Nu, E clar că e un subiect sensibil, dar nu știu de neapărat dacă avem competența de a discuta despre tarife. Dar oricum, nu cred că avem suficiente informații din partea Comisiei Europene până în momentul de față. De fapt, și Comisia continuă discuțiile și dezbaterile și analizele. Prin urmare, sugerez ca această petiție să rămână deschisă. Yes, we are also waiting for the finalized uh, request from, from the Commission. So Așteptăm și răspunsul final înscris din partea comisiei, deci petiția aceasta ar trebui să rămână deschisă. Mulțumesc. Item. Right, it's a, it's a bit of a backwards and forwards day. Mergem tot înainte și înapoi astăzi trebuie să ne adaptăm. Ne întoarcem la punctul 25, tot petiții din Bulgaria. Sunt mai multe petiții aici. Uh, citesc doar numerele. Petiționarii nu sunt în sală, dar avem un mesaj uh, video. Petițiile pe care le discutăm sunt 0892 uh, din 2008, 38 din 2013, aici avem uh, de fapt și uh, mesajul video al petiționarului. După aceea mai avem petiția 256 din 2013, 216 din 2013, 556 din 2014, 568 din 2014 de asemenea. Dar, înainte de toate, vom urmări mesajul video pentru petiția 256 din 2013. Изминаха на три години от подаването на петицията и близо година от подадените допълнения в края. Доамнелор și domnilor, au trecut trei ani de zile de când am transmis această petiție și am suplimentat informațiile uh, prezentate anterior la finele lunii septembrie 2016. Între timp, directiva 83 din 2011 a fost transpusă în legislația bulgară. După uh, Um, analizarea remarcelor primite din partea Comisiei uh, dumneavoastră, am înțeles că, de fapt, Comisia Europeană nu a înțeles problema pe care o identificasem eu. Eu consider că nu este acceptabil ca oamenii să fie tratați în felul acesta de către o uh, companie, și anume este vorba despre compania Toplofiscaia Sofia. Uh, Pentru a explica uh, contextul, dați-mi voie să vă explic, uh, să vă spun că în legislația uh, bulgară există posibilitatea încheierii de contracte de furnizare între furnizor și uh, asociațiile de proprietari dintr-un anumit uh, imobil. Din păcate, însă, această uh, Uh, posibilitate este eludată de către com uh, compania deja menționată, tocmai uh, din pricina sau tocmai prin faptul că, prin trimiterea care se face la aceste autorități, asociații de proprietari, care nu ar fi incluși în directiva europeană. Ei bine, este posibil ca furnizorul să aibă contracte de acces la furnizarea, la distribuție, dar aceasta n-are nimic, aceste contracte n-au nimic de a face cu contractele la energia electrică. Există o grave încălcări a legislației care sunt însă acceptate de către autorități. De fapt, ce se întâmplă în Bulgaria? Uh, furnizorii nu emit uh, facturi pe numele clientului. Ori emisia de facturi de genul acesta este obligatorie conform legislației privind TVA-ul. Asta pentru a se putea stabili soldurile ă, de, debit și credit. Este un caz unic în Uniunea Europeană. Compania susține că vinde energia acestei auto, autorități de a, asociații de proprietari, dar în același timp transmite somații consumatorilor individuali. Uh, ori, conform legislației bulgare, aceste somații n-au niciun fel de valoare juridică. În plus, facturile uh, emise nu reflectă consumul real. Uh, sunt indicate pe aceste facturi o serie de niveluri estimative de uh, consum. Autoritățile sunt la curent cu situația în, în, din cu care ne confruntăm noi consumatorii, dar nu reacționează în niciun fel. 250 de mii de gospodării sunt acum uh, uh trimise în justiție de către furnizor uh, din pricina neplății facturilor. Deci consumatorii individuali sunt trimiși în justi- justiție, în tribunal. Dacă hotărârea curții uh, Uh, de justiție ar fi pusă în aplicare, uh, aceste uh, speți aduse în fața tribunalelor nu ar avea niciun fel de valoare, pentru că contractele individuale nu există. Dar um, tribunalele din Bulgaria nu sunt conștiente de hotărârea Curții Europene de Justiție și nu sunt conștiente de articolul 3 al regulamentului 805. Și iată la ce au dus uh, banii investiți în formarea magistraților uh, din Bulgaria. Este un caz flagrant de presiune uh, la care sunt expuși consumatorii. Procedurile demarate de către societatea de furnizare a energiei electrice sunt continuate în justiție și consumatorii, bineînțeles, sunt judecați. Oare Comisia Europeană este de părere că în absența unor contracte, a unor documente justificative, de asemenea, se poate considera că uh, există obligații legale din partea consumatorilor? Iată, aceasta este realitatea cu care ne confruntăm. Autoritățile bulgare încurajează până la urmă impunerea unor reguli unilaterale, precum aplicația unor, aplicarea unor uh, tarife plafonate în conformitate cu decizia autorității uh, uh, naționale de reglementare a furnizării de energie electrice. Și aceste tarife sunt aplicate fără încheierea unui control, unui contract în prealabil. Uh, Articolul 633 uh, din uh, regulamentul european este clar încălcat. De fapt, uh, genul acesta de plânge din partea consumatorilor este la ordinea zilei în Bulgaria. De asemenea, Curtea de casație din Bulgaria încearcă acum să studieze, abia acum să studieze articolul 27 din directiva, din regulamentul 83 din 2011 cu privire la furnizările necontractuale. Cerem Comisiei Europene să ia măsuri urgente uh, Uh, în direcția protejării cetățenilor bulgari. Cerem uh, tragerea la răspundere a autorităților uh, bulgare pentru măsuri abuzive. Este vorba aici despre infracțiuni comise de uh, o serie de persoane fără scrupule care hărțuiesc până la urmă mii și mii de cetățeni Uh, bulgari. să ajunge până la confiscarea bunurilor acestor cetățeni. Bulgaria este membru al Uniunii Europene din 2007 încoace. Uh, Bulgaria are mai, mulți, mai multe milioane de cetățeni și, prin urmare, are dreptul, acești cetățeni au dreptul să fie uh, protejați conform Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene din 2006, 2006 din 2004. În uh, decizia sa, în cazul Simental, Curtea Europeană de Justiție a stabilit uh, principiul aplicării directe a normelor din legislația europeană. Ca urmare a acestei decizii, toate Măsurile naționale ulterioare care contravin acestei norme trebuie să fie considerate a fi uh, ilegale și asta fără a fi necesară așteptarea abrogării deciziilor respective de către un uh, tribunal. Vă mulțumesc. Thank you very much. I'd like to give the floor. Vă mulțumesc. Voi da acum cuvântul Comisiei. Vă mulțumesc. În ceea ce privește aceste petiții, cred că se vizează aici eficiența energetică, legislația din acest domeniu din Bulgaria, dar și drepturile consumatorilor. În ceea ce privește eficiența energetică, Comisia a evaluat punerea în aplicare a directivei, dispozițiilor uh, directivei în acest domeniu, în ceea ce privește contoarele. Directivele privind eficiența energetică uh, sunt uh, completate și de directiva servicii. De altfel, prima petiție viza mai degrabă directiva servicii decât eficiența energetică. s-ar părea că uh, este vorba despre o conformitate cu directivele europene în ceea ce privește uh, uh, costurile la energie electrică în clădirile cu conducte pe verticală. În ceea ce privește protecția consumatorilor, Curtea Constituțională din Bulgaria, din câte am înțeles, a hotărât că aceste chestiuni nu sunt acoperite la nivel european, ci că sunt de competență națională. Uh, ombudsmanul a cerut o, un aviz de la Curtea Supremă în acest sens. Cam aceasta este situația deocamdată. Vă mulțumesc, președintă. Stimați colegi, stimați reprezentanți ai Comisiei Europene, în ceea ce privește uh, petiția care se, petițiile care se regăsesc la numărul 25, uh, este vorba despre petițiile doamnei Greceva, domnului Dudev, domnului Jonev, doamnei Ducova. Deci este vorba despre petițiile din 2013, 2014, 2015. Și ce răspunde Comisia? Comisia spune evaluăm în continuare nivelul de punere în aplicare a directivei în dreptul național, după care ni se spune uh, mai dezbatem pe marginea acestei chestiuni cu autoritățile bulgare. Și apoi spune, încă trebuie să vedem dacă există într-adevăr încălcări ale dreptului european. La energiile a patra, la petițiile 4 și 5 spun că acestea sunt inadmisibile. Apoi ni se spune că petiționarul trebuie să ia legătura cu autoritățile competente. Păi despre ce vorbim aici? Care sunt rezultatele la care ajungem efectiv? aceste petiții vizează toate același subiect, și anume dreptul consumatorilor bulgari, drept care a fost călcat în picioare. Au fost înaintate petiții în anii repetați, din 2013 până în 2015, petiții la care Comisia nu a dat nici un fel de răspuns se spune, da, discutăm, examinăm și așa mai departe. Acest lucru nu demonstrează decât faptul că Comisia Europeană nu este în stare să constate nimic. Reprezentanții Comisiei Europene nu pot răspunde dacă există sau nu o încălcare a protecției consumatorilor, dacă există sau nu o încălcare a dreptului comunitar. Vă rog frumos, aș vrea să primesc în sfârșit un răspuns clar din partea Comisiei Europene. Pentru că ne-am săturat de, a, de atâtea examinări, analize, discuții. Din 2009 în 2015, Comisia Europeană n-a făcut altceva decât să ne spună că examinează, examinează niște fapte evidente. Vă cer tuturor care sunteți în această sală astăzi, vă întreb, Dumneavoastră ați plăti o factură dacă nu aveți contract cu furnizorul? Vi s-ar părea că ați avea vreun fel de obligație către furnizor dacă nu ați încheiat un contract? Eu nu cred așa ceva și cred că nu ați plăti o astfel de factură. Comisia Europeană ar trebui să meargă la fața locului în Bulgaria să vadă care este situația în cartierele din Sofia, cer sus și tare reprezentanților Comisiei Europene să ne dea un răspuns clar. Deocamdată nu am văzut decât dovezi cum că Comisia Europeană este întru totul neputincioasă, nevolnică sau, cine știe, poate încearcă pur și simplu să evite darea unui răspuns. Toate aceste petiții trebuie să rămână deschise. Aș vrea de asemenea să primesc un răspuns clar la întrebarea mea, și anume, este sau nu vorba despre o încălcare a dreptului uh, comunitar? Pentru că, încă o dată, aici nu vorbim de o relație contractuală între furnizori și consumatori. Iar comisia doar se face că muncește. E vorba doar despre o muncă birocratică care nu duce la niciun rezultat tangibil vă rog, stimați reprezentanții ai Comisiei Europene, să îmi dați un răspuns și un răspuns clar. Cele 10 petiții uh, de la punctul 25 de pe ordinea de zi de astăzi trebuie să rămână deschise. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Malinov are cuvântul. E destul de neobișnuit să avem atât de multe petiții pe, pe un astfel de subiect. De obicei, petițiile uh, uh, se mă, merg mână în mână cu uh, petiții similare din alte țări, dar eu nu știu să existe cazuri similare în alte țări. Contextul este foarte dificil. Este clar că problemele sunt uh, o întreagă constelație. E vorba despre moștenirea comunismului, uh, privatizare uh, făcută alandala, justiție, șchiopătândă și așa mai departe. Dar este vorba despre rezultatele uh, unui sistem judiciar care nu funcționează și despre o nerespectare flagrantă a dreptului consumatorilor în această țară. Nu cred că mai rămâne ceva de adăugat, pentru că petiționarul a făcut o analiză foarte clară, dar faptul însuși că mm, cetățenii bulgari se folosesc de Parlamentul European drept mm, ultimă instanță pentru a-și găsi dreptatea, este foarte grav. Dacă se va întâmpla ceva mulțumită instituțiilor europene în această cauză, eu nu cred că s-ar putea face vreo campanie mai bună pentru Europa în ochii bulgarilor. Știu, situația e foarte ciudată și greu de înțeles, dar vorbim aici despre sute de mii de persoane afectate. Iar protestele numeroase care au avut loc în Bulgaria și uh, vedeți uh, perioada lungă pe care se întind aceste petiții. Deci e vorba despre o problemă care durează de ani de zile, dar în aceeași măsură este clar că autoritățile bulgare sunt incapabile să rezolve această problemă. Iar instituțiile europene sunt uh, ultima instanță care ar putea repara această nedreptate. În numele PPE-ului recomand ca toate aceste petiții să rămână deschise. Doamnă Cuneva, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Dat fiind uh, că trebuie să înțelegem înainte de toate problemele cu care se confruntă cetățenii din Bulgaria, eu propun o vizită de studiu în Bulgaria, o, um, um, o serie de întâlniri cu bulgarii și o constatare pe teren a situației. Precum spuneam, au fost cazuri de sinucidere în Bulgaria legate de um, incapacitatea de plată a acestor facturi. Nu putem să-i lăsăm pe oameni să-și ia viața și să le răspundem aproape nimic la problemele lor. Alte înscrieri la cuvânt nu sunt. Comisia, ați dori să comentați? Da, e clar că în Bulgaria e o problemă. Acum că e vorba despre o problemă de punere în aplicare a legislației uh, comunitare sau o problemă legată de legislația internă de, și de uh, Um, sistemul de justiție național um, nu e foarte clar. E vorba și despre o moștenire a um, sistemului comunist, o organizare a asociațiilor de locatari și proprietari care duce la aceste probleme. Am avut mai multe întâlniri cu autoritățile bulgare, ultima a avut loc în decembrie 2015 și am discutat aceste probleme. De asemenea, am lansat uh, proceduri de infracțiune în ceea ce privește lipsa contoarelor. Am adresat întrebări despre cum sunt eliberate facturile. A fost lansată o, pro o uh, procedură de infracțiune în ceea ce privește directiva serviciilor. Deocamdată, Bulgaria, mă rog, legislația bulgară corespunde cerințele directivei uh, privind uh, eficiența energetică. Au avut loc niște schimbări legislative în Bulgaria și unele dintre cerințele legislației europene uh, care nu existau înainte au fost introduse în legislația bulgară. Regula de bază este că Uh, contoarele sunt uh, instalate de către consumatori. astfel încât facturile să se bazeze pe consumul care este distribuit uh, paușal între locatar și proprietari. Toate acestea sunt în conformitate cu directiva. La articolul 9.3 se spune că se spune că contoarele vor fi uh, instalate acolo unde este posibil. Um, în legislația bulgară, deci au fost introduse și aceste dispoziții, mai ales în acele locuințe în care uh, pot fi instalate astfel de, insta de contoare am investigat și un, o altă chestiune și anume cum se eliberează, cum se calculează facturile pentru apartamentele individuale. Ca urmare, am uh, constatat că costurile sunt destul de scăzute, deci nu putem spune că costul facturii depășește cerințele directivei. În fine, există o serie de întrebări în privința metodologiei de uh, alocare a costurilor de încălzire. La articolul 9.3 din directiva uh, eficiență energetică există o dispoziție care încurajează statele membre să um, introducă reguli transparente pentru uh, alocarea, uh, pentru costurile la um, încălzire. E adevărat, câteodată consumatorii care își întrerup încălzirea în apartament sunt totuși obligați să plătească curentul și încălzirea pentru că așa sunt uh, făcute instalațiile. Instalațiile încălzesc întregul imobil. Iar faptul că unii consumatori se deconectează din motive foarte întemeiate, de altfel, legate de sărăcia energetică. Deci dacă se deconectează de la instalația de încălzire și trebuie să plătească în continuare pentru instalații. E drept, e vorba aici despre sume mari pentru aceste, acești oameni, iar mai ales pentru pensionarii bulgari, mai toate veniturile se scurg pe plata acestor facturi dar um, legislația europeană în ceea ce privește uh, încălzirea municipală nu uh, interzice astfel de practici. Iarăși, este vorba despre articolul 9.3 din directivă. Există și o hotărâre a curții, hotărârea 209, Am uh, analizat această cauză cu mare atenție pentru a vedea dacă există încălcări în ceea ce privește drepturile uh, asociațiilor de locatari și asociațiilor de proprietari. Acestea au fost reexaminate prin perspectiva uh, Constituției bulgare, iar Curtea Constituțională s-a pronunțat cum că nu există uh, încălcări. În Bulgaria există legi de protecție socială. și pe baza acestora bulgarii pot cere subvenții. S-ar părea totuși că aceste legi sunt insuficiente uh, și această chestiune rămâne foarte problematică. Dar în ceea ce dar totuși toate aceste chestiuni uh, rămân la latitudinea statelor membre. Uh, am studiat și practicile judiciare ale tribunalelor și curților bulgare în ceea ce privește uh, deconectarea uh, locatarilor sau proprietarilor de la instalații comune de încălzire. Uh, avocatul poporului din, Buba, din Bulgaria a cerut uh, Curții Supreme să hotărască ce fel de normă ar trebui să prevaleze, dacă ar, ar trebui să fie vorba despre legislația protecției consumatorilor sau despre legislația din domeniul energiei. Uh, sistemul judiciar bulgar funcționează, uh, iar termenele de darea unei hotărâri nu sunt exagerate. Sper că v-am răspuns la măcar o parte din întrebări. Da, e clar, e vorba despre o chestiune extrem de delicată și care afectează foarte mulți cetățeni europeni. Ah, așa cum se spunea mai devreme, iată de ce în acest caz ar părea că Parlamentul European a devenit ah, ultima instanță, ultima sursă de speranță pentru acești cetățeni bulgari. Am auzit uh, informații contradictorii din partea Comisiei și din partea intervenienților din sală. Comisia PETI ar trebui să ia legătura cu autoritățile bulgare pentru a cere un plus de informații. Între timp, însă, aș recomanda Comisiei Europene să își continue investigațiile. E clar din uh, ce am auzit din sală că situația este gravă și sunt convinsă că cei care au luat cuvântul știau ce spun. Cred că, într-adevăr, aceste petiții ar trebui să rămână deschise. Noi, Comisia PETI, vom uh, adresa scrisori către administrațiile, autoritățile bulgare pentru a primi informații suplimentare. Doar uh, în lumina unor informații suplimentare vom putea lua o hotărâre în cunoștință de cauză. Doamnă Cuneva, aveți cuvântul. Vă rog să mă scuzați, dar uh, aș dori să fac o precizare de care sper că Comisia Europeană va lua seama mai ales în discuțiile cu guvernul bulgar. Permiteți-mi să vă explic cum stau lucrurile în Bulgaria cu o altă problemă. Din cauza crizei, mai mulți bulgari care se eh, instalaseră în alte țări din Europa își pierd locurile de muncă și se înscriu la șomaj. Însă în Bulgaria li se spune toate bune și frumoase, însă sistemul este blocat, acum nu vă puteți înscrie, veniți altă dată. Oamenii se întorc la uh, administrație, dar de fiecare dată sunt amânați și uh, oamenii pur și simplu nu se pot înscrie la șomaj. Unii mai încăpățânați uh, rămân la fața locului și insistă să fie înscriși în sistem statisticile sunt întru totul uh, falsificate. Conform statisticilor, șomajul a scăzut în Bulgaria. Iată, deci, uh, autoritățile au găsit uh, fel și fel de mijloace pentru a putea prezenta o situație acum că toate sunt bune și frumoase în această țară, însă, de fapt, realitatea este exact pe dos. So I think we've come to the end of this um, these petitions. Cred că am ajuns la sfârșitul acestor petiții. Le menținem deschise până să fac investigații suplimentare. Trecem la punctul 28. Petiții ale unor cetățeni maltezi și britanici care nu sunt prezenți, dar am fost informată că a existat o actualizare care s-a distribuit, așa stau lucrurile. Ați primit acea actualizare, da? Petițiile 1737 din 2013, 341 din 2014, 1655 din 2014, 2102 din 2014 și 0024 din 2015. Petiționarii nu sunt prezenți. O să dau cuvântul celor de la comisie. Mulțumesc. În general, legislația malteză prevede tarife diferite pentru aprovizionarea cu electricitate și apă în funcție de anumite criterii. Rezidenții și nerezidenții plătesc uh, tarife diferite în Malta. această diversificare a tarifelor se leagă de mai multe petiții și reclamații adresate comisiei. Dacă îmi permiteți, petițiile se referă la probleme diferite, așa că le-aș lua separate în funcție de diverse petiții, dacă sunteți lucruri. Sunt trei probleme diferite principale. Prima, accesul la tarife reduse pentru cetățenii UE, petiția 24 din 2015 și 2102 din 2014, a doua legată de accesul chiriașilor la aceste tarife reduse și se legă de petiția 1737 din 2013 și 1655 din 2014. Și a treia problemă, accesul chiriașilor la informații despre consum, la electricitatea care se referă la petiția 341 din 2014. După cum spuneam, legislația malteză prevede tarife diferite pentru ca cetățenii europeni să beneficieze de tariful redus, trebuie să depună o cerere la o companie pentru a vedea dacă au admisibilitate. În ce privește accesul la tarife reduse cetățenii europeni? Au fost îngrijorați că acea companie am simțit de a cerut să parcurgă diverse proceduri pentru a avea acces la tarife reduse. Comisia are legătura cu autoritățile malteze încă din 2011, răspunsul n-a fost mulțumitor. S-a lansat o procedură de infracțiune, apoi autoritățile malteze și-au schimbat practica. <clears throat> În prezent, cetățenii europeni au dreptul să depună cerere la Arms Limited, pur și simplu depunând cererea împreună cu Cartea Națională de Identitate și pașaportul. Deci problema aceasta s-a rezolvat clar alte contacte între Malta și Comisie au dus la o altă procedură pentru cetățenii europeni care au suferit în trecut uh, pagube din cauza aplicării incorrecte a regulilor, din câte știe Comisia, această procedură de <clears throat> compensare funcționează foarte bine și petițiile despre care v-am vorbit, 24 din 2015 și 2102 din 2014, s-au rezolvat. În ce privește accesul chiriașilor la tarife reduse, petiția 1737 din 2013 și 1655 din 2014, autorii petiției au informat Comisia că era un obstacol diferit pentru a avea acces la tarife reduse cetățenii europeni sau, în general, oricine dorește să depună o cerere pentru tariful redus, trebuie să aibă și semnătura proprietarului dacă sunt chiriași. Deci trebuie să primească acordul <clears throat> proprietarului ca să obțină tarifele reduse. Comisia și autoritățile din Malta au, au avut contacte din 2014 în 2002, 2016, autoritățile malteze au spus comisie că o să schimbe practica și o să permită chiriașilor să obțină sau să beneficieze tarifele reduse fără a obține acordul proprietarului, fără a primi autorizație din partea proprietarului. Vor trebui doar să depună o copie a contractului de închiriere. În general, Comisia este de acord cu această abordare? Mai sunt contacte în derulare între Comisie și autoritățile malteze în legătură cu acesta, dar pentru a clarifica aspecte minore. Dar abordarea generală a maltezilor corespunde clar cu ce le-a cerut Comisia să facă. În legătură cu aceste patru petiții, și chestiunea generală a diferențierii de tarife, <clears throat> colegul meu, Emanuel Valens, vrea să adauge ceva și cu permisiunea dumneavoastră să-i dau cuvânt. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte. Vin de la DG Piața Internă a Comisiei Europene Aș vrea să dau niște elemente de context legate de problema discriminării consumatorilor pe criterii de reședință. Vă reamintesc că tipul de serviciu despre care vorba astăzi intră în domeniul de aplicare al articolului 20 din directiva privind serviciile pe piața internă din 2006, <clears throat> care interzice diferențe de tratament bazate pe locul de reședință al consumatorului excepția cazului când acestea se justifică de criterii obiective. În considerent 95 din directiva respectivă, reamintească diversele tipuri de criterii obiective care pot eventual să fie invocate de către agenții economici ca să-și vândă serviciile și să practice condiții diferite în materie de tarife în special. În cazul concret, <clears throat> e destul de dificil, din punctul nostru de vedere, să vedem care ar putea fi criteriile obiective care să justifice o diferență de tratament. Suntem într-o situație în care nerezidenții sunt împiedicați în mod sistematic să beneficieze de tarife mai favorabile decât rezidenții care au mai multe facilități în acest sens și nu vedem deocamdată <clears throat> lumina elementelor dosarului ce permite să se justifice astfel de diferențe de tratament. <clears throat> În domeniul furnizării de gaz și electricitate, un argument care ar putea eventual să fie invocat, <clears throat> să ne putem aștepta diferențe bazate pe faptul că rezidenții plătesc taxe și impozite în țara de origine. În acest sens, vreau să reamintesc că Curtea de Justiție a spus clar că pentru ca calitatea de contribuabil să fie avută în vedere ca fiind criteriu obiectiv, trebuie să existe o legătură directă între taxa impusă, impozitul impus și aplicarea de tarife preferențiale. În cazul de aici, nu vedem care ar putea să fie această legătură directă între cele două. Notăm de asemenea că autoritățile malteze au anunțat publicarea unor linii directoare, unor orientări, guidance în engleză, pentru prestatorii de servicii în legătură cu articolul 9 din Actul privind uh, serviciile pe piața internă, articolul 20 din directiva serviciilor a fost transpus în dreptul maltez prin articolul 9a din uh, legea aceasta cu privire la servicii. În uh, legislația malteză există deci dispoziții care interzic discriminările. În consecință, noi încă n-am aflat să se fi publicat oficial autoritatea concurenței și a consumatorilor acestor linii directoare, dar ele merg în direcția cea bună și consumatorii sunt încurajați să se bazeze pe aceste orientări pentru a își reclama drepturile pe lângă autoritățile naționale de <clears throat> concurență sau în materie de drepturile consumatorilor care se ocupă de aplicarea directivei privind serviciile. În încheiere o să vă spun că Comisia pe 25 mai a propus un proiect de regulament ca să lupte împotriva discriminării consumatorilor pe piața internă, acest proiect de regulament creează drepturi directe aplicabile în beneficiul consumatorilor și ar acoperi tocmai acest gen de situații. Deocamdată <clears throat> studiem situația să vedem ce se mai poate face în lumina situației din Malta, dar încă o dată proiectul de regulament vizează tocmai să rezolve acest gen de probleme. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Hmm. Mai e un al treilea domn de la comisie care dorește să intervin. Da. În legătură cu accesul la date de consum pentru chiriași. Petiția 341, unde autorul petiției pretinde că el, calitate de chiriaș, nu are acces la datele de consum și proprietarul este partea contractantă cu furnizorul, ceea ce lui se pare ilegal. După evaluarea noastră, e perfect legal ca proprietarul să rămână partea contractantă la furnizarea de electricitate, chiar dacă apartamentul e închiriat al cuiva. Cu toate acestea, chiar dacă chiriașul nu e parte la contractul de furnizare, e considerat client sau beneficiar final în conformitate cu legislația existentă, ceea ce înseamnă că chiar dacă ești chiriaș, trebuie să ai acces la datele privind consumul, chiar dacă nu ai contract de furnizare de electricitate. Acestea fiind spuse, legislația a fost transpusă corect în dreptul maltez și în conformitate cu ce ne spun autoritățile malteze, fiecare chiriaș are acces la datele de consum dacă cere acele date de la cine le deține. Nu avem indicii că petiționarul a solicitat datele respective nici de la Alm Simite, nici că ar fi luat legătura cu mecanismul de rezolvare a conflictelor creat de autoritățile de resort malteze. Considerăm că Petiționarul are dreptate că trebuie să aibă acces la astfel de date, cu toate acestea nu știm dacă a întreprins tot ce era necesar ca să le și obțină. Mulțumim. Înțeleg <clears throat> că avem reprezentanții autorităților malteze cărora le dau cuvântul. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Mai întâi o să subliniez faptul că problemele invocate în aceste petiții și ce a spus Comisia nu decurg din legislație. <clears throat> După cum a spus Comisia deja, legislația națională relevantă nu face discriminare în baza cetățeniei. Cu toate acestea, am înțeles că s-ar putea să fi fost ocazii în care aplicarea practică a legii a dus la dificultăți în a avea acces la ratele pentru rezidenți și că există uneori dificultăți în relația dintre chiriaș și proprietar. După cum a spus comisia, am dorit să le mulțumim celor de la comisie că au recunoscut eforturile făcute de noi pentru a veni în întâmpinarea <clears throat> problemelor legate de infracțiune în ce privește tarifele diferențiate. Și sperăm sincer că asta va duce la închiderea <clears throat> infracțiunii și a petițiilor legate de în legătură cu problema legată de relația dintre chiriaș și proprietar, după cum au spus funcționarii comisii. <clears throat> întreprindem uh, pași pentru a ne ocupa de asta. Guvernul s-a angajat să schimbe practicile administrative legate de această problemă și suntem în plin proces de <clears throat> recunoașterea acordurilor de închiriere fără consimțământul scris al proprietarului, dând prin aceasta chiriașilor acces la rate rezidențiale. Aș vrea să profit de ocazie încă o dată să subliniez faptul că această chestiune, această problemă între chiriaș și proprietar nu îi afectează doar pe cetățenii europeni nemaltezi, afectează și pe cetățenii maltezi. Deci nu e legată de faptul că cineva e maltez sau nu e maltez Um, in this context... Și în acest context, vreau să mulțumesc Comisiei că a recunoscut eforturile făcute de noi și sperăm că se va putea încheia și aceasta în beneficiul cetățenilor în egală măsură. Mulțumesc. Domnul Becker, doriți să spună ceva? Vielen Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să salut anunțul făcut de către reprezentantul Comisiei, și anume că se încearcă soluționarea la nivel european a problemelor legate de furnizarea de energie electrică în mediul rezidențial. Eu consider că, până la urmă, cetățenii europeni tocmai asta așteaptă de la Uniunea Europeană, și anume o clarificare acolo unde legislațiile naționale fac lucrurile să pară foarte, foarte complexe și vagi. Ne-ați putea spune când anume vom primi aceste noi propuneri din partea Comisiei? Can I ask the commission to... Comisia poate să răspundă? Oui, merci beaucoup. Euh, da, mulțumesc, domnule deputat. Dacă problema se referă la conținutul propunerii legislative legate de principiul de nediscriminare și de luptă împotriva geoblocajului, dacă am înțeles bine. Pot să o rezum foarte rapid pentru dosarul despre care vorba astăzi. Dispozițiile sunt destul de simple proiectul de regulament interzice orice diferență de tratament bazată direct sau indirect pe cetățenie sau locul de reședință. Atunci când serviciul este furnizat, în locul în care e stabilit furnizorul sau în locul ales de furnizorul de serviciu, ceea ce înseamnă că atunci când consumatorul se deplasează într-un alt stat membru pentru a consuma un serviciu la fața locului, la un hotel, într-un automobil închiriat, dar pot fi vorba, poate fi vorba de servicii de aprovizionare cu gaze, electricitate sau apă, atunci, pentru că nu e vorba de diferență de drept aplicabil, nu există costuri mai mari pentru a furniza serviciul unei persoane private, indiferent de origine reglementările sunt aceleași, nu există diferențe de fiscalitate în principiu care să se aplice în acest gen de situații. După părerea Comisiei, nu există criterii și justificări bazate pe criterii obiective care să permită să se aplice un tarif diferențiat în funcție de locul de rezidență și de cetățenii. Deci propunerea Comisiei este să se interzică astfel de lucruri. În instituția dumneavoastră, Propunerea se discută la <clears throat> Comisia INCO și uh, raportoare doamna Roza Mr. Domnul Becker din nou. Yeah, thank you very much. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această, aceste informații. Dar întrebarea mea se referea la, orice, la altceva. Dumneavoastră spuneați că în mai ați decis să veniți cu un nou regulament. Eu vreau să vă, sau eu vă întrebam când anume ne va parveni acest regulament, această reglementare nouă. La, la réponse Răspunsul e greu de dat, pentru că totul depinde de cum evoluează procedura legislativă. Asta numai în mâinile comisiei. Acum, începând cu momentul în care comisia a făcut propunerea, pe 25 mai, Consiliul a început să studieze rapid Mr. Iar. Domnul Iar. Mulțumesc. Nu se întâmplă chiar atât de des să auzim un răspuns bun din partea Comisiei Europene și nu adeseori autoritățile statului membru în cauză sunt alături de noi. În rare ori avem această posibilitate de a discuta direct cu autoritățile din statul respectiv. Mulțumesc mult pentru prezență, prin urmare. Și permiteți-mi și mie să adresez o întrebare. Uh, Adeseori eh, primim petiții eh, care se referă la discriminare, la nefuncționarea pieței unici, unice. A existat, spre exemplu, o petiție cu privire la asigurarea auto. Eh, petiționarul întreba când anume, în ce condiții trebuie să-și asigure uh, Uh, automobilul, uh, se vorbea acolo și despre discriminare. Au mai existat uh, și o serie de alte petiții cu privire la dreptul de achiziționare a unor terenuri de către cetățenii francezi care se simțeau discriminați discriminați. Deci, iată, au existat o serie de astfel de cazuri în care Comisia Europeană, iată, începe să devină din ce în ce mai expert activă. Ne dorim, într-adevăr, o marjă de acțiune la nivelul statelor membre, dar uh, se pune problema când anume această marjă de acțiune acordată statului membru se transformă în discriminare. Aici uh, trebuie să găsim granița uh, Uh, potrivită. Mă bucur că în cazul acesta am primit informații cât se poate de clare. Comisia spune că nu, ce se întâmplă acolo nu, uh, nu e bine. Statul membru ne spune că luptă pentru ameliorarea situației dar uh, cred că există și alte cazuri de genul acesta care ar trebui să fie tratate cu aceeași atenție de către Comisia Europeană. Uh, petiția cu privire la asigurarea auto, pro, dreptul la proprietate, iată, toate cazuri de presupusă discriminare uh, cel puțin în cazul cetățenilor uh, francezi, situația mi s-a părut uh, Uh, complet iraționale. Era vorba acolo de o discriminare în funcție de vârstă. Cum poți să-i spui unui cetățean că nu are voie să fie agricultor pentru că a depășit o anumită vârstă? Ei, mi se părea un caz uh, cât se poate de flagrant de discriminare, dar, uh, de fapt, ce vreau eu să spun e că sunt foarte încântat de faptul că, iată, discuțiile acestea se desfășoară și ele vor da rezultate cu siguranță. Mulțumesc! I'm wondering whether the Maltese... Mă întreb dacă autoritățile malteze mai doresc să spună ceva, să clarifice, să răspundă. De care dintre petiții v-ați ocupat acum? De care dintre petiții vă ocupați în viitorul foarte apropiat? Pentru că trebuie să spunem clar. Nu știu dacă vreți să spuneți ceva, cred că ar fi util să vedem care au fost rezolvate imediat. Comisia, cred, ne-a spus foarte clar la unele puncte și nu la fel de clare și la altele. Înainte de a lua o decizie, aș vrea să dau o ocazie, dacă doresc să profite de ea, să clarifice. Okay, and so the... Așadar, petițiile care se leagă de procedura de infracțiune la care s-au referit cei de la comisie. Comisia a spus foarte clar în abordare, spunând că aceste lucruri au fost rezolvate. Considerăm că aceste petiții sunt închise sau care pot fi închise pentru că le-am rezolvat prin procedurile administrative introduse în ultimele luni. Puteți să spuneți care petiție la care vă referiți? Petiția 2102 din 2014 și petiția 24 din 2015. They specifically deal with care se referă la acea încălcare. Comisia confirmă că nu mai e nicio încălcare la această parte și că s-a rezolvat satisfăcător de către autoritățile malteze partea cu infracțiune. Da, pot să vă confirm că problemele invocate în aceste petiții care făceau parte din procedura de infracțiune din 2011 din punct de vedere al Comisiei au fost rezolvate atunci vă propun ca aceste petiții să fie închise. Se pare că mai sunt niște semne de întrebare în legătură cu celelalte petiții. E nevoie de informații suplimentare și de un acord din partea Comisiei și informații suplimentare din partea autorității malteze, care am înțeles că o să ajung la noi în curând, deci le închidem pe acelea și le lăsăm pe celelalte deschise. Da? Sunteți de acord? Thank you. Mulțumesc. Right, I think we've come to an end. Cred că ședința noastră s-a încheiat astăzi. Iată, am tratat uh, cu succes o serie de petiții. Mulțumesc mult comisiei, mulțumesc uh, petiționarilor și, bineînțeles, autorităților care au fost alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult, uh, o dimineață plăcută în continuare și celor care pleacă în concediu, concediu plăcut!